Bună seara și bine ați venit în sala de dezbatere a Parlamentului European. Sunt Mark Rogerson. Campania s-a încheiat. S-a votat și procesul democratic a avut loc. Și peste 150 de canale TV din Uniunea Europeană sunt în legătură cu noi pentru a vedea ce se întâmplă. Vă, vă, vom arăta care sunt cifrele privind participarea, primele rezultate și vom vedea care va fi alcătuirea următorului Parlament European. Îi vom avea cu noi și pe liderii grupurilor politici. La Berlin, domnul hans Pöttering, președintele Parlamentului European, cu noi la Bruxelles pe domnul Joseph Dol, președintele grupului PPE, tot la Berlin, domnul Martin Schulz, președintele socialiștilor. Pentru verzi, copreședintele Daniel Combendit va fi la studioul din Paris, și deja la Paris se află Francis Wurz, președintele grupului Confederal al Stângii Unite Europene. Mulți uh, jurnaliști vor putea să le adreseze întrebări politicienilor. Să să începem cu câteva date și cifre privind participarea și modul în care uh, arată rezultatele. Domnul Jacques Medu, Jean Medu, portătorul de cuvânt al, al Parlamentului. Bună seara, Marc! Bună seara tuturor! În primul rând, înainte de a trece la rezultate, vă vom da niște estimări calculate privind rata de participare. În cele două cazuri, pentru participare, dar și pentru rezultate, lucrăm uh, pe baza unor calcule făcute de Institutul de Sondaje TNS cu rezultate reale, însă pentru anumite țări, pentru anumite partide, cu rezultatele de la sondajele de la ieșirea de la urne. Pe ecran se vor proiecta ratele de participare globală pentru cele 27 de state membre. Donc, euh, voilà, c'est un taux de participation. rata de participare este 43,39%, ceea ce înseamnă că a fost cu un procent mai puțin față de rata calculată la legerile din 2004-2007. Iar acum vom vedea rezultatele provizorii în ceea ce privește locurile. Insist asupra faptului că aceste date nu sunt definitive, veți vedea niște estimări care se vor strânge pe măsură ce uh, vom avansa. Iată ultimele date primite. Date estimative. În primul rând, grupul Partidului Popular European între 263 și 273 de locuri, după care grupul Socialist European între 155 și 165 de locuri, urmează grupul ALDE între 78 și 84 de locuri, grupul Verzilor între 52 și 56 de locuri, GUE între 33 și 37 de fotolii parlamentare, grupul UN între 33 și 37 de locuri, grupul INDEM între 15 și 19 locuri și între 83 și 89 alte locuri care vor fi distribuite altor deputați. Acestea sunt rezultatele pe care le știm în momentul de față. Mulțumesc, Marca, ai legătura din nou. Da, ar trebui să vă spun că și domnul Graham Watson, președintele grupului ALDE, va veni uh, printre noi. Îmi cer scuze pentru că nu l-am menționat mai devreme. Haideți acum să luăm legătura cu Berlinul, cu domnul Hasget Pottering, președintele Parlamentului. Ce credeți despre rezultate și ce credeți despre alcătuirea Parlamentului, alcătuirea viitoare a Parlamentului European. Aș dori mai întâi să le mulțumesc tuturor cetățenilor care au participat la alegerile pentru Parlamentul European astăzi și în zilele trecute. Știm că se poate să avem o participare la vot mai bună decât cea de anul acesta și ar trebui să ne gândim cum să obținem această participare mai bună în anii următori. Avem nevoie de o colaborare mai bună între deputați, între partide și cu mass media, dar aceasta va fi o temă pe care va trebui să o discutăm cu atenție pe viitor. Constat cu bucurie însă că partidele pro-europene, din care face parte și Partidul Popular European, Grupul Socialist din Parlamentul European sau Grupul Alianței Liberalilor și Grupul Verzilor, a obținut totuși o majoritate foarte bună, ceea ce creează o majoritate pro-europeană în Parlament. Aș vrea de asemenea să vă rog pe toți să lucrăm acum împreună, toți pro-europenii, pentru a duce Uniunea Europeană către un viitor bun. Aștept însă și de la partidele care nu arată o atitudine foarte pro-europeană să lucreze fer corect și obiectiv în Parlamentul European împreună cu ceilalți aleși în acest for. Vreau să îi felicit de asemenea pe toți deputații aleși în această seară. Mulțumesc foarte mult, domnule Petering. De aici, de la Bruxelles, îl avem lângă noi pe Joseph Dol, președintele grupului uh, Partidului Popular European. Joseph Dol, care este situația până acum? Pentru grupul PPD, această seară a fost un succes. Vreau și eu să mulțumesc tuturor uh, alegătorilor care ne-au urmărit, care au lucrat cu noi, de asemenea și membrii în grupul PPD sau cei care ne-au ajutat uh, în uh, organizarea acestui eveniment. Când vedem cifrele, rezultatele PPE-ului, nu pot decât să fiu foarte bucuros. Văd că PPE-ul este câștigător uh, de departe și că socialiștii au cam pierdut în această seară. Um, well, over to Berlin, to... Trecem acum la Berlin pentru ca să vedem care este răspunsul lui Martin Schulz la ideea că socialiștii au pierdut un pic în această seară. Martin Schulz. Mr. Schulz, can you hear me okay? Domnule Schulz, mă auziți la Berlin? Da, ich kann Sie hören. Da, vă aud. Ați dorit să comentați rezultatele pe care le-am văzut înainte pe ecran? Das ist ganz sicher ein sehr trauriger Abend für die este cu siguranță o seară foarte tristă pentru socialdemocrația din Europa. Suntem foarte dezamăgiți. Am fi așteptat un rezultat mai bun. În unele state membre, însă lucrurile stau bine. În majoritatea țărilor însă rezultatele sunt foarte proaste. Cu siguranță socialdemocrația a trebuit să sufere din cauza problemelor uh, de politică internă din aceste state. Pe total însă putem spune că pentru noi această seară este una amară. Mi-aș fi dorit, bineînțeles, să comentez un rezultat mai bun, dar în democrație trebuie să acceptăm dorința alegătorilor care s-au exprimat. Temele noastre rămân importante. Europa socială este necesară mai mult ca niciodată, avem nevoie de o reglementare a piețelor financiare mai mult ca niciodată, avem nevoie de mai mult angajament pentru protecția climatică și mai mult ca niciodată nevoie de o putere socială în fața capitalismului care nu are margini. De asemenea, cred că vom trebui să avem o, să muncim mai puternic pentru că nu vom avea atâta sprijin ca în legislatura anterioară. Aceasta este sarcina noastră și știu că trebuie să o îndeplinim cum putem. Avem probabil aproximativ 180 de mandate sau puțin mai mult și cu 180 de mandate poți lucra foarte bine în Parlamentul European. Mulțumesc, Martin Schulz. Și acum, de data aceasta, nu voi omite să-i dau cuvântul lui Graham Watson. Ce părere ai, Graham? Într-adevăr, sunt de acord cu ce s-a spus aici, nu avem încă toate rezultatele. Se pare că grupul liberal democraților se întoarce în noul Parlament cu aproape aceeași mărime ca în mandatul precedent. Aceasta înseamnă că ar trebui să continuăm același rol ca până înainte, de a face echilibru între stânga și dreapta, să fim acea forță care influențează rezultatul majorității voturilor și va trebui să fim în stare să oferim o forță pro-europeană puternică în centrul acestei instanțe. Într-adevăr, rezultatele sunt diferite de la o țară la alta, dar, în general, avem o performanță destul de bună la nivelul Uniunii Europene. În general, prezența la vot este foarte scăzută și se pare că niciun grup politic n-a reușit să-i mobilizeze pe alegători. Aș vrea să fim oarecum atenți la această afirmație, pentru că în țara mea atunci când oamenii sunt foarte nemulțumiți sau supărați, atunci se prezintă la vot. Important este faptul că oamenii au dreptul să voteze. Dacă ei aleg acest lucru sau nu, e treaba lor și aș vrea să vă spun care sunt câteva dintre elementele importante pe care trebuie să le învățăm de aici. În primul rând, toți comisarii ar trebui să fie numiți prin Parlamentul European, ar trebui să fie aleși o anumită cotă de, europeni, de deputați europeni la nivel paneuropean și ar trebui să existe o televiziune publică europeană care să facă ca votul să aibă legătură directă cu rezultatul alegerilor. Mulțumesc! Vom face legătura cu studioul nostru de la Paris, dar se pare că domnul Combendit nu a ajuns încă, așa că vom trece la legătura pe care o avem cu domnul Vurț, care se află deja acolo. Domnule Vurț, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre rezultatele de până acum. Mulțumesc, bună seara! În primul rând, cred că absenteismul care a crescut ne afectează pe noi toți. Cred că aceasta arată o lipsă de încredere a multor cetățeni față de Europa de astăzi. Pe de altă parte, printre cei care s-au prezentat la vot, s-a văzut că puterea forțelor populiste, xenofobe și a dreptei s-a impus față de stânga și se pare că nici unii, nici alții n-am reușit să dăm răspunsurile pe care le așteptau cetățenii. În ceea ce privește familia politică pe care o reprezint eu, cred că dacă ținem cont de faptul că numărul fotolilor parlamentare va scădea cu 49, cred că rezultatul în general va fi oarecum același. În anumite țări, precum Germania, Franța, Cipru, Grecia sau Portugalia, în anumite alte țări s-au înregistrat progrese pentru grupul nostru politic. Există un oarecare semn de întrebare în ceea ce privește Italia, dar la nivel global cred că ar trebui să menținem puterea noastră de influență în cadrul Parlamentului European. și nu sunt absolut de acord cu ceea ce a spus domnul Pöttering, pe care îl respect din tot sufletul. Nu cred că există un adevărat clivaj între cei care sunt pentru și împotriva Europei. Eu sunt pentru Europa și cu toate acestea sunt împotriva orientărilor actuale. Domnul Pöttering știe foarte bine că putem fi pentru Europa și în același timp critici cu ce se întâmplă acum. Cred că este o chestiune care trebuie analizată de toate grupurile politice, pentru că la ora actuală Europa nu s-a portat foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Vurț. Am înțeles că domnul Combendit ni se va alătura peste câteva minute. Această campanie a fost urmărită de sute de jurnaliști din Europa întreagă și mulți sunt reprezentați aici, astăzi, pentru a pune întrebările lor. Dau cuvântul purtătorului de cuvânt al Parlamentului, domnul Du. Mulțumesc, Marc. În primul rând, aș vrea să vă rog să ridicați mâna și când vi se va da cuvântul, să știți că puteți pune întrebarea în engleză, franceză sau în germană. Bineînțeles, vă rugăm mai întâi să vă prezentați și să ne spuneți cui puneți întrebarea. Cine dorește să ia cuvântul pentru prima întrebare? Vous pouvez vous lever, on vous voit bien depuis Vă rog să vă ridicați. Qui, fait la, qui pose la première question? Pardon. Cine dorește să adreseze prima întrebare? Je suis désolé, mais on ne voit personne. On entend euh, quelqu'un d'une chaîne. Îmi pare rău. Ah. O întrebare vine din partea dumneavoastră, în engleză, franceză sau germană? Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Dol. În uh, Italia, Știți că avem un candidat uh, italian, uh, Mauro Mauro, candidat la președinția Parlamentului European. Ce credeți despre eventuarea alegere a dumnealui? Vom avea acest vot pe 14 iulie. În seara asta suntem aici, avem doi candidați din partea PPE, domnul uh, Mauro și domnul Buzek din Polonia. Uh, și împreună cu acești domni am hotărât să avem această dezbatere după alegerile europene, deci începând uh, cu data de mâine vom începe să discutăm dacă ajungem la o soluție, bine, dacă nu, prin metode democratice vom departaja. Vom stabili candidatul. Este un ultim recurs, însă dezbaterea va începe mâine. Vă mulțumesc! Cine dorește să pună următoarea întrebare? Simon. Vă rog să așteptați microfonul. Simon Taylor de la European Voice. Am o întrebare pentru domnul Schulz. De ce credeți că socialiștii s-au descurcat atât de prost? Noi ne așteptam să obțină în jur de 200 de mandate. De ce credeți că cifrele arată atât de prost? Mai ales uh, când putem crede că socialiștii au de câștigat de pe urma crizei financiare și economice. Wir haben äh, gesehen, am văzut că în diferite state ale Uniunii Europene s-a votat foarte diferit. Lucrurile au ținut uh, adesea de evoluțiile de politică internă, de motivația de politică internă a alegătorilor. Grupul socialist a avut rezultate proaste pentru că în rândul partidelor socialiste din statele membre a avut rezultate proaste, inclusiv în Germania. Am face foarte bine dacă am analiza în următoarele zile fiecare țară cu rezultatul din fiecare țară pentru Partidul Socialist pentru a vedea cum se explică un astfel de rezultat. Va trebui cu neplăcere să mă uit la aceste rezultate și la Marea Britanie, și la Germania, și la Franța și vom vedea deci la fiecare țară care au fost motivele pentru rezultatele atât de proaste, care țin desigur cu activitatea din țara respectivă, cu politica din țara respectivă. Este, cum spuneam, o țară foarte dificilă pentru noi aceasta este singura explicație pe care o am în momentul de față. Merci beaucoup. Mulțumesc. Următoarea întrebare, vă rog. Cine dorește să pună următoarea întrebare? Da, vă rog. Udo van Kampen de la CDF. O întrebare către domnul Wurz. Dumneavoastră către domnul Watson, veți încerca dumneavoastră împreună cu celelalte grupuri care se opun alegerii lui Barroso să împiedicați o nouă numire a lui ca președinte al Comisiei? Microfonul nu merge foarte bine. Domnul Watson răspunde. Suntem gata să discutăm cu orice grup din Parlament despre posibilitatea de a obține o colaborare politică pentru acest mandat. Suntem împotriva unei cooperări de tip tehnic sau de tip tehnocrat, de colaborare între diferite grupuri. Concetățenii noștri au mers la vot și-au exprimat alegerea pentru o anumită compoziție a Parlamentului European. Noi trebuie, de aceea, să luăm la cunoștință rezultatele acestor alegeri și să încercăm să creăm o coaliție ideologică în acest Parlament. Eu cel puțin mă voi lupta pentru asta și sunt convins că și colegii mei vor fi de acord cu mine în această chestiune. Mulțumesc. Cine dorește să pună următoarea întrebare? Vă rog să vă ridicați în picioare. Rolf Eriksson, Swedish. Rolf Eriksson de la televiziunea suedeză pentru liderii grupurilor politice. Cât de joasă, cât de scăzută poate fi participarea la vot pentru alegerile parlamentare europene? Va trebui oare să ne întoarcem la un sistem în care parlamentele naționale vor fi nevoite să aleagă eurodeputații? Pentru domnul Pöttering la Berlin. Domnule Pöttering, vă rog, ați dori să răspundeți la această întrebare? Din păcate, n-am auzit foarte bine întrebarea din motive tehnice. Puteți să repetați întrebarea, vă rog? Puteți să puneți din nou întrebarea. Cu microfonul, vă rog, spune moderatorul. Voi încerca să vorbesc în germană. Rolf Eriksson de la televiziunea suedeză. Cât de mult trebuie să mai scadă participarea la vot pentru ca să ne întoarcem la sistemul vechi prin care parlamentele naționale numeau deputații în Parlamentul European? Trebuie să vă spun că această întrebare mi se pare destul de neclară. Desigur că trebuie să sporim participarea la vot, dar să ne gândim că parlamentele naționale să aleagă deputații în Parlamentul European mi se pare cam ciudat. Trebuie să vă spun că în introducerea pe care am făcut-o la început am spus că participarea la vot a fost foarte joasă pentru că deputații, partidele și mass media, din care faceți parte dumneavoastră, trebuie să se gândească cum relatează informația despre Parlamentul European mai bine și acest lucru nu numai în seara dinaintea alegerilor, ci și în perioada de legislatură de 5 ani a unui Parlament European. Cred că acest lucru este decisiv. Cred că am putea să îmbunătățim lucrurile în acest domeniu. Vreau să vă amintesc și ceva pe care l-am înțeles acum câteva săptămâni și anume că nu suntem în alegerile din America în care se alege doar uh, o parte, că numai o parte a electorilor pot să aleagă. Întotdeauna în Statele Unite, însă, alegerea, participarea la vot a fost de sub 40%, deși este vorba de o alegere foarte importantă. Deci, nu vreau să spun că acesta este modelul nostru, dar că politicienii și mass media din care faceți parte dumneavoastră trebuie să se asigure ca pe următorii 5 ani Parlamentul European să fie un subiect despre care să se raporteze și să se informeze cetățeanul în mod uh, constant. Dacă politica va colabora cu mass media, atunci sunt convins că vom avea o participare la vot mult mai bună în anul 2014 la următoarele alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dol, doriți să răspundeți la această întrebare? Aș spune exact același lucru pe care tocmai l-a spus președintele Parlamentului. Aș vrea să adaug un singur lucru. E adevărat că ar trebui să lucrăm mult mai strâns cu parlamentele naționale. Noi, la nivelul, nivelul PPE-ului, am avut o muncă foarte strânsă cu Parlamentul, Parlamentele Naționale, însă trebuie să facem acest lucru întotdeauna și problema care apare, o problemă pe care am remarcat-o în campania electorală, este că deputații naționali nu cunosc foarte bine dosarele pe care noi le avem la Bruxelles atunci când miniștrii lor iau hotărâri la Bruxelles, ar trebui ca și ei să fie informați în Parlamentele Naționale. Iată ce vom încerca să facem în următorii ani din partea grupului nostru. Mulțumesc, domnul Schulz de la Berlin va răspunde la această întrebare, dacă dorește. Președintele Parlamentului a spus tot ce se putea spune la această întrebare. Small idea on this. Aș vrea să adaug un singur lucru. Nu știu sigur și va trebui să analizăm această situație, de ce oamenii nu merg la vot. Însă am senzația că ei nu văd nicio legătură directă între votul lor și felul în care se va forma instituția pe care ei o votează și cred că dacă ar exista o mai mare legătură între votul lor și rezultatul acestuia în ceea ce privește, de exemplu, componența Comisiei Europene, felul în care se formează o majoritate la Parlamentul European, atunci mai mulți oameni ar merge la vot. Și de aceea cred că ar trebui să alegem un anumit număr de deputați la nivel eh, pan-european și, de asemenea, că ar trebui să cerem Consiliului să aleagă comisarii din cadrul Parlamentului European, astfel încât să existe această legătură directă între votul exprimat și administrația la care se ajunge. Mulțumesc și acum domnul Vurs de la Paris. De nu... Cred că fiecare dintre noi, fiecare deputat, a, și-a făcut campania electorală, s-a întâlnit cu mulți cetățeni. Însă aș vrea să știu dacă s-a vorbit despre modul în care este ales președintele comisiei, de exemplu. Nu. Eu cred că în dezbateri se vorbește despre politicile pe care le au guvernele și uh, comisia, politică care este validată de majoritatea Parlamentului European. Eu cred că trebuie să acceptăm această idee că liberalizarea serviciilor publice, această concurență, această uh, situație precară a locurilor de muncă, ei bine, toate aceste lucruri nu mai sunt acceptate de oameni. Iar cetățenii, atunci când uh, nu văd nicio ieșire, cred că nu ajută cu nimic să votezi. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Franța. În urmă cu patru ani, o majoritate s-a pronunțat împotriva tratatului constituțional și au făcut-o nu pentru că se opuneau uh, Uniunii Europene, ci pentru că erau împotriva orientării liberale a, acestui, a acestei Uniuni Europene. Și ce s-a întâmplat? Președintele Republicii Franceze a găsit o cale pentru că acest tratat de la Lisabona, o nouă Constituție, practic, să fie adoptat de către Parlamentul francez și astfel a trecut cu vederea rezultatul referendumului. Și atunci cetățenii își dau seama, ajung la concluzia că nu ajută uh, la nimic să votezi și oamenii preferă să stea acasă. Deci trebuie să ne întrebăm ce fel de politică facem noi și cum uh, gestionăm instituțiile. Mulțumesc, domnule Vurț. Aș vrea să știu dacă mai sunt întrebări. Aveți cuvântul. Sunt de la radio.radio, .radio, Euronet. Am o întrebare pentru președintele Parlamentului și pentru președinții grupurilor politice întrebarea în legătură cu tratatul de la Lisabona. Domnul Vârț a vorbit despre asta. Deci ar vrea să știu, cu acest nou mandat, se va face tot posibilul pentru ca acest tratat de la Lisabona să fie aprobat și dacă nu va fi adoptat, ce se va întâmpla? Domnule președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru această întrebare. Pot să vă spun de la început că ne pusesem de acord să avem 35 de minute pentru această discuție. Mai avem apoi și alte discuții pe care trebuie să le purtăm tot de aici, deci să ne scuzați dacă după aceea va trebui să continuăm cu programul nostru. Acum voi răspunde la întrebare. Tratatul de la Lisabona este un tratat la care am lucrat aproape 10 ani împreună cu munca de la Tratatul Constituțional, deci 10 ani de la tratatul de la Nisa, deci din decembrie 2000. Tratatul de la Lisabona transformă Uniunea Europeană într-un actor mult mai eficient, mai transparent și mai democratic. Voi face tot posibilul pentru ca acest tratat să intre în vigoare, pentru că avem nevoie de el pentru a avea o Europa puternică și democratică. Mulțumesc, domnule Dol. Cred că vom face tot posibilul pentru ca acest uh, tratat să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Însă așteptăm, bineînțeles, să, să se organizeze referendumul din Irlanda și așteptăm ratificarea mm, care urma să fie făcută de câteva țări. Deci vom face tot posibilul și Parlamentul va avea mai multe puteri lucru pe care l-am explicat și în campania noastră electorală, domnule Vurț, de altfel. Deci atunci când ni se punea întrebarea ce putere aveți, nu aveam ce să răspundem. Și o întrebare pe care am ascultat-o de multe ori. Și domnule Vârț, vom lucra bine împreună, însă aș vrea să vă spun un lucru. Dacă într-adevăr francezii ar fi împotriva Europei, așa cum ați spus dumneavoastră, ei nu vor vota. Eu cred că dacă ar fi fost într-adevăr împotriva Europei, s-ar fi deplasat și ar fi votat. Am avut primar oameni care au votat pentru Europa, deoarece campania s-a bazat pe munca pe care am făcut-o timp de 5 ani și pe care o vom face în următorii 5 ani. Și cu președinția franceză am reușit să ne ocupăm de dosare importante. Uh, E drept însă că avem probleme și e drept că trebuie să venim cu soluții pentru ca împreună să depășim această criză. Avem uh, o piață internă cu 500 de milioane de consumatori, o piață importantă și cetățenii se așteaptă mm, de la noi, deci așteaptă de la noi propuneri concrete. Uh, Există cetățeni care sunt disperați din cauza situației actuale, oameni pe care i-am întâlnit și va trebui să propunem un acord european pentru a ieși din criză. Este principalul dosar asupra căruia trebuie să muncim. Mulțumesc, domnule Dol. Știu că unii dintre invitații noștri vor trebui să plece foarte rapid. De aceea, acum îi voi da posibilitatea, le voi da posibilitatea domnilor Schulz, Watson și Wirt să răspundă la întrebări, după care această conferință de presă se va încheia. Domnule Schulz, puteți răspunde la întrebare. Ich hoffe, dass der Lissab- Sper ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare. Avem nevoie de el mai mult ca niciodată. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească Uniunea Europeană le poate îndeplini mult mai ușor prin tratatul de la Lisabona decât o face acum prin tratatul de la Nisa. Vreau să mai folosesc o dată ocazia pentru a vă atrage atenția asupra unui fapt care mă îngrijorează pe mine în această seară foarte mult. Parlamentul European este una dintre instituțiile cele mai puternice din uh, sfera parlamentarismului internațional. El stabilește legislație care se aplică pentru cetățenii din 27 de state membre în Uniunea Europeană. Dacă tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, peste 80 de domenii politice, dintre care și politica agrară sau procedurile bugetare, vor intra în procedura de codecizie și deci vor intra în competența Parlamentului European. Astfel, Parlamentul European va fi și mai puternic. Dacă însă, pe de altă parte, Parlamentul European devine din ce în ce mai puternic, dar pe de altă parte participarea la vot devine din ce în ce mai mică și dacă, așa cum s-a întâmplat și în această seară, alegerile europene nu mai au de fapt nicio legătură cu politica europeană, ce se va întâmpla? Eu nu cred că în Marea Britanie s-a votat despre politica europeană. Nu știu dacă în Ungaria s-a votat, de fapt, despre teme europene doar aceste două exemple, dacă ar fi să ne uităm la ele. Dacă așa se va continua, atunci în această seară s-au întâmplat mai multe decât ne imaginăm noi acum la prima vedere. Va trebui să vorbim despre criza de legitimitate în care ne aflăm acum. Întrebarea jurnalistului suedez, la care domnul președinte Petering a răspuns foarte bine, dar care arată că există un spirit de renaționalizare în Europa, va fi probabil un indiciu pentru faptul că trebuie să discutăm despre legitimitate. Legitimitatea prin alegeri. Participarea la alegeri trebuie să fie mai mare pentru ca legitimitatea să fie mai mare. Dacă nu vom reuși acest lucru, atunci Parlamentul European va fi confruntat cu timpuri foarte grele. Eu voi face tot posibilul prin mijloacele foarte modeste pe care le-am ca deputat în următoarel într-un mandat pentru a contribui la îmbunătățirea acestei situații. Domnule Watson have a much better time. Eu cred că Europa ar funcționa mult mai bine dacă tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare. Însă cred că mulți dintre cetățenii noștri pur și simplu nu le pasă de tratate. Vor ca Europa să funcționeze și noi trebuie să facem acest lucru. Și dacă vedeți ce s-a întâmplat în cea de-a doua jumătate a anului trecut, în august, Solidaritatea Europeană s-a mobilizat pentru a-i da afară pe ruși de la Tbilisi. În septembrie, de asemenea, pentru a ne menține băncile pe luna de plut- de plutire și în noiembrie și decembrie pentru a avea politici bune pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Iată ce doresc cetățenii noștri. Și dacă îi putem convinge că Europa funcționează, atunci poate îi putem face să vină la vot să voteze pentru ceea ce vor. Mulțumesc, domnule Vurț, vă rog. Cred că este neoînțelegere aici când vorbim despre tratatele europene și despre tratatul de la Lisabona. Există, pe de o parte, măsurile instituționale și puterile Parlamentului. Eu nu sunt împotriva acestor puteri ale Parlamentului, din potrivă le salut, însă există o a doua parte a tratatului european și aceasta este contestată de cetățenii noștri, și anume modelul economic și social liberal al acesteia. Am citit acum câteva zile declarațiile președintelui Eurogrupului, domnul Juncker, care spunea și atrăgea atenția liderilor europeni, spunându-le că ne îndreptăm spre o mare dezbatere asupra modelului economic și social european și că această dezbatere va reprezenta o adevărată explozie. Aceasta este întrebarea. Nu putem spune pur și simplu trebuie să ratificăm cât mai repede acest tratat. Trebuie să știm ce se află în tratatul actual care reprezintă o problemă pentru cetățenii noștri și care din cauza asta se îndepărtează de Europa cei deranjează, pentru că eu oricum sunt pro european indiferent ce crede domnul Dol. Deci trebuie să lăsăm drum liber acestei dezbateri, și anume să vedem care este modelul economic și social pe care îl dorește majoritatea europenilor. Și dacă ar trebui să modificăm tratatele în acest sens, atunci ar trebui să acceptăm această schimbare dacă dorim să refacem legătura cu opinia publică care acum se îndepărtează de noi. Nu știu dacă par președintele Parlamentului European dorea să intervină pentru a încheia această conferință de presă, dacă nu o considerăm încheiată aici. Ja, ich möchte mich äh, noch einmal bei da, aș vrea să mulțumesc încă o dată cetățenilor care au venit la vot. În Parlamentul European există o majoritate pro-europeană impresionantă și îi rog pe ei să colaboreze cât se poate de bine pentru bunăstarea continentului acesta. Iar noi împreună va trebui să creăm o opinie publică europeană mai puternică și sper ca partidele europene și partidele naționale să colaboreze cu noi din Parlamentul European pentru a găsi soluțiile care trebuie. De asemenea, rog mass media să întindă mâna către politica europeană pe viitor pentru că ea merită acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere și vă salut la Bruxelles. Mulțumesc, domnule Pöttering. Uh, Aceste comentarii ale președintelui Pöttering încheie această emisiune specială din uh, plenul de la Bruxelles. Și înainte de aceasta vă vom prezenta încă o dată componența posibilă a viitorului Parlament European și va trebui să-mi pun ochelarii pentru a vedea acest lucru. GUE 33 până la 37 de fotolii, socialiști 155 până la 165, Verzi 52 până la 56, ALDE între 78 și 84, PPE între 263 și 273, Grupul UN între 33 și 37 de fotolii, INTDEM 15 până la 19 și ceilalți de la 83 la 89. Iată, se pare că va fi o ședință foarte interesantă. Vreau să mulțumesc liderilor politici de la Bruxelles, Berlin și Paris și vreau să mulțumesc echipei tehnice a Parlamentului European care a făcut posibilă această emisiune în direct la nivel european. Vă mulțumesc și o seară plăcută în continuare.